Dragi colegi, vă rog să luați loc. Liebe Stimate colegi, stimați colegi, vă urez bun venit la prima întrunire a Comisiei pentru Ocupare a Forței de Muncă. Astăzi vom avea o scurtă și ultimă ședință înaintea vacanței de vară, dar uh, cu un conținut substanțial. În primul rând îi urez bun venit ministrului muncii uh, al Republicii Italie, Italia, Giuliano Poletti. Fiți binevenit. Uh, ne vom folosi de această ocazie pentru a discuta cu dumneavoastră intens despre programul președinției italiene. Bun venit! rog să manifestați înțelegere față de faptul că voi vorbi despre ordinea de zi înainte și voi face câteva comentarii legate de prezidiu. În ceea ce privește ordinea de zi, astăzi avem câteva anunțuri din partea mea. Apoi un schimb de vederi cu Giuliano Poletti privind uh, președinția italiană și programul ei. Și apoi vom discuta despre bugetul Uniunii Europene în timp ce la punctul 5 avem platforma europeană pentru cooperare, pentru prevenirea și combaterea muncii la negru. Și apoi uh, avem și diverse, nu se află pe ordinea de zi, dar bănuiesc că peste acest punct vom trece destul de repede. Pentru început, câteva anunțuri pe care vi le voi face eu în ceea ce privește uh, interpretarea în momentul de față. Avem o serie de limbi disponibile, cu excepția danezei, a suedezei, a finlandezei, a maltezei și a croatei. Astăzi dimineața am avut deja o dezbatere între coordonatori, de aceea vom face efortul să solicităm uh, limbile de care mai avem nevoie și este vorba în special de daneză, presupun, uh, Într-o primă fază acest lucru nu a fost aprobat, dar vom insista ca uh, aceste lucruri să fie rezolvate. Nu avem niciun caz de uh, traducere care să nu fie necesară de la ultima întâlnire. În al treilea rând vreau să vă spun că la începutul unei perioade să facem ceea ce se numește o fotografie de familie, deci întreaga comisie cu membrii săi, vă rog să rețineți acest lucru. Pe 3 septembrie la ora 15 ar trebui să fie toată lumea aici și vom încerca în această încăpere să facem această fotografie de familie. În al patrulea rând, această întâlnire este uh, transmisă pe web deci întâlnirea va fi disponibilă și în format electronic, uh, o aplicație e-meeting. Și aici vă mai dau un indiciu. Vom încerca să reducem fluxul de hârtii la această comisie. Avem un manual pe tema e-meeting pe mese în fața noastră și colegii care se ocupă de acest lucru uh, vor fi prezenți în încăpere pentru a explica anumite lămuriri toate documentele vor fi la dispoziție, toate documentele discutate în cadrul comisiei. În al cincilea rând, există și un așa numit uh, pachet de lucru pentru membrii acestei comisii, va fi disponibil în această încăpere în toate limbile țărilor membre, astfel încât să puteți citi despre ce este vorba și cine nu este aici uh, poate primi acest uh, manual trimis prin asistenți. Este vorba despre informații legate despre introducerea uh, în lucrul comisiei, informații necesare, sper eu, privind modul în care se iau hotărârile în Parlamentul European, uh, lucrul legislativ, uh, departamentul politic și alte aspecte legate de diverse cazuri în legătură cu care vă puteți informa. În cuprins există și o privire de ansamblu uh, legate de temele, de subiectele cheie ale celei de-a opta perioade legislative și acest pachet va fi disponibil pe website. În al șaselea rând, uh, componența comisiei noastre s-a schimbat din nou. Marco Vali nu mai este membru al acestei comisii și este uh, înlocuit de doamna Tiziana Meghin, care este membra comisiei noastre de astăzi. A șaptea observație, în această dimineață am avut deja două ședințe. Prima a fost cea a coordonatorilor, Vă voi menționa punctele esențiale ale acestei întâlniri a coordonatorilor. Ne-am pus de acord asupra perioadei în care ne vom ocupa de rapoarte, de rapoartele de inițiativă, audierile, studiile uh, legate de această comisie. Coordonatorii știu uh, care sunt termenele și dorim să încercăm uh, pe parcursul lunii septembrie să definitivăm programul de lucru. În al doilea rând ne-am pus de acord uh, în această dimineață ca în octombrie și noiembrie să uh, organizăm ultima audiere a acestei comisii din acest an pe tema TTIP, ocupare și dreptul muncii în uh, vederea, uh, ținând seama de uh, atenția pe care o acordă publicului acestei teme, această comisie va avea loc um, sub forma unei audieri cu prezența negociatorului șef al Comisiei Europene. De asemenea, am hotărât să oferim un atelier pentru noi membri ai Comisiei de Ocupare și, în măsura în care acest este posibil, secretariatul va lămuri acest lucru și pentru asistenți uh, pentru a economisi timp. Eu îmi amintesc uh, de primele mele zile de lucru și aș vrea să-i aduc pe toți la același nivel ca pe vechi membri ai comisiei. Vechi în ghilimele. În această dimineață am avut și uh, prima uh, ședință a grupului de lucru FAG. S-au făcut anumite, s-au discutat anumite propuneri ale comisiei pe marginea Fondului European de Ajustare la Globalizare și aici cred că vom avea o uh, ședință pentru a discuta modul de lucru și desfășurarea ședințelor comisiei. Ultimul punct. Uh, ombudsmanul a solicitat mai multă transparență în această comisie, mai ales în ceea ce privește ședințele coordonatorilor. Uh, pe viitor, procesele verbale ale acestor ședințe uh, Uh, redact, vor fi redactate imediat după ședință, le vor fi trimise coordonatorilor și apoi vor fi adăugate pe protocolul următoare ședință, astfel încât fiecare membru să beneficieze de uh, o transparență cât mai mare. Cred că acest lucru uh, ne este de ajutor în munca noastră, astfel încât să fim capabili să avem un proces de muncă fără pierdere de transfer. Bun, asta am avut eu de spus, am uitat ceva, nu, mă bucur. Și trec astfel deja la punctul 3. Păreri despre președinția italiană, Giuliana Poletti, domnule ministru, fără a face o introducere prea lungă, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului, este o mare onoare să mă aflu aici cu dumneavoastră astăzi. Vreau să le mulțumesc tuturor, vreau să mulțumesc comisiei și dumneavoastră pentru munca deosebită pe care ați prestat-o. În calitate de președinte, voi lucra din greu și cu mare entuziasm pentru a îndeplini uh, obiectivul unei creșteri inclusive și sustenabile, pentru a întări uh, acei principi, acele principii fundamentale care ne inspiră munca și, de asemenea, pentru a restabili încrederea cetățenilor noștri în Europa. Rolul vostru este foarte important și vreau să mă folosesc de fiecare moment pentru a face schimb de informații și pentru a coopera în vederea provocărilor care ne așteaptă. Președinția italiană va promova reflexia pe baza priorităților politice ale Uniunii Europene și va dezvolta noi propuneri care ar putea aduce îmbunătățiri procesului. Vom uh, lucra în baza principalului obiectiv al um, promovării unei creștere a ocupării și vom face acest lucru și în cadrul acestei comisii. Aici există câteva priorități. Prima este ocuparea juvenilă, a doua este dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare, a treia prioritate este lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale, a patra economia socială și a cincea creșterea economică verde aceste priorități vor fi promovate în cadrul uh, procesului de revizuire a strategiei uh, Europa 2020 pe care uh, președinția italiană va pregăti cu mare atenție ne vom confrunta cu aceste aspecte la Consiliul EPSCO pe 16 octombrie la Luxemburg și va fi de asemenea și subiectul uh, dialogului tripartit social care va avea loc pe 23 octombrie 2014. Permiteți-mi să vă ilustrez abordarea generală pe care avem de gând să o avem, care se bazează pe trei elemente cheie, trei elemente fundamentale. În primul rând obiectivele, în al doilea rând instrumentele și în al treilea rând guvernanța. Aș vrea să insist un pic asupra guvernanței pentru a pune în prim plan necesitatea de a vorbi despre semestrul european. Cum îl putem face mai funcțional, pentru a atinge obiectivele strategiei EU 2020. În octombrie vom uh, promova uh, un schimb uh, onest între noi și Comisie pentru a vedea care sunt propunerile, pentru a întări proprietatea, pentru a valoriza instrumentele de monitorizare, pentru a promova o activitate comună între principalii acționari și pentru a ne gândi din nou la desfășurarea temporară și a găsi soluții pentru a avea un proces mai rapid. Președinția italiană este bucuroasă că Parlamentul se implică în semestrul european și sperăm să putem conta pe contribuțiile voastre. Să discutăm câteva despre prioritățile pe care le-am menționat. În primul rând, ocuparea în rândul tinerilor este una dintre principalele provocări pentru Europa și va fi uh, obiectul celei de-a treia întâlniri la Bârf după Berlin și Paris, care va avea loc la sfârșitul semestrului italian ne vom concentra asupra politicilor macroeconomice care pot uh, crea locuri de muncă și asupra importanței uh, garantării calității și a sustenabilității financiare pentru garanția juvenilă, pentru că acestea sunt instrumente uh, cu care ne putem confrunta cu aceste probleme la nivel structural. Vom discuta despre acest lucru și la Consiliul EPSCO din decembrie, care va fi organizat prima dată imediat după Consiliul pentru Uh, învățământ și tineret. Dar, pe de altă parte, nu trebuie să ne lăsăm distrași de la alte priorități, cum ar fi lupta împotriva șomajului pe termen lung și a uh, ocupării locurilor de muncă de către femei. A doua temă prioritară uh, care ne vom dedica este întărirea dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare. Uh, o întâlnire informală care a avut loc săptămâna trecută a discutat despre acest lucru și a vorbit despre aprofundarea dezbaterii politice, vorbim despre stabilizatorii automatici și încercăm să punem uh, condițiile de bază pentru a avea o schemă coerentă. Iar discuția care a avut loc între miniștrii și partenerii sociali la nivel european uh, a creat pentru prima dată ocazia de a ne întâlni și de a discuta toate aceste aspecte uh, și posibilitățile necesare și de a evalua uh, posibilitatea de a stabiliza acest mecanism. Am vorbit și despre eficiența politicilor de angajare și despre convergența între statele membre. Știm că este o problemă foarte controversată, dar aici este locul unde Parlamentul European poate ajuta pentru că ați promovat deja o dezbatere în ultimele câteva luni. Consiliul Informal de la Milano mă duce și la alte aspecte care s-au discutat și primul este lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Uh, legătură cu revizuirea strategiei Euro 2020. La patru ani după lansarea strategiei, vedem cu toții dimensiunile și lungimea crizei. După cum ni se arată în ultimul raport, vrem să reducem uh, cu 20 de milioane numărul de persoane care suferă de sărăcie și de excluziune socială pentru a menține acest nivel pe care l-am fixat în 2010 ar fi momentul să ne uh, uităm la alegerea indicatorilor pe care adoptăm pentru a ajunge la acest obiectiv, pentru că uh, acest obiectiv reflecta uh, compromisurile și soluțiile politice din acea vreme. După toate eforturile care s-au făcut în ultima vreme, cred că trebuie să continuăm să luptăm împotriva sărăciei și să ne asigurăm că avem instrumentele necesare pentru a integra această activitate în bugetele naționale și în politicile naționale. Economia socială este încă un aspect marginal al agendei politică, dar nu este deloc un aspect neimportant pentru crearea de locuri de muncă și uh, de bunăstare. Până astăzi am reușit să discutăm despre acest lucru în termenii de public și privat, dar uh, în mijlocul tuturor de dezbaterilor noastre se află societatea și acest lucru este foarte important pentru că foarte mulți sunt implicați în fiecare zi, în toate țările, cu activități și nevoi pe care statul nu le poate susține. Și eh, împreună cu colegii mei vreau să stimulez o reflexie legată de importanța economiei sociale și mai ales de efectul pe care îl poate avea pentru promovarea dezvoltării și crearea unor locuri de muncă de calitate. Un alt sector care merită o discuție aprofundată și care a fost obiectul unei discuții comune la Milano între ministrii muncii și ministrii mediului este ă, problema creșterii verzi. Este de asemenea un domeniu care nu a fost exploatat la tot potențialul și bineînțeles sunt și foarte multe riscuri legate de tranziția spre o economie verde, dar trebuie să ă, le analizăm pentru a ne asigura că putem și prin acestea să rezolvăm problema șomajului. Sper că mă veți uh, sprijini, pentru că uh, cooperarea între instituțiilor este fundamentală pentru a promova uh, o creștere sustenabilă în această fază dificilă în care ne aflăm. Permiteți-mi să ilustrez un pic cum stă situația în acest moment și care sunt obiectivele noastre uh, în primul lucru, uh, propunerea deciziei privind munca nedeclarată. Este un fenomen uh, care necesită foarte multă muncă, atât în ceea ce privește prevenirea, cât și lupta împotriva acestei munci nedeclarate, munci la negru pentru că acesta are un impact negativ asupra condițiilor de muncă, dar și asupra uh, concurenței corecte și are un impact și, bineînțeles, și asupra bugetelor. Propunerea pe care a adoptat-o Comisia pe 9 mai a fost crearea unei platforme europene pentru a întări cooperarea între statele membre la nivel european pentru a putea lupta mai bine împotriva acestui fenomen atât de îngrijorător. Uh, platforma va reuni toate organizațiile de monetarizare precum și alte părți interesate. Vom avea de ce aici atât angajatori cât și angajați. Și trebuie să facem schimb de informații și de bune practici pentru a înțelege mai bine efectul instrumentelor naționale și comunitare de luptă împotriva acestui tip de activitate. Vorbim și despre campanii de informare, despre definire mai bună acestor fenomene. Sunt foarte optimist în privința posibilităților care, care ne pot reieși dintr-o abordare comună sunt foarte multe norme și sisteme și instrumente diferite în statele membre. Mai ales că fenomenul este foarte diferit între statele membre, dar cu toate acestea vreau să subliniez faptul că vrem să uh, creăm o posibilitate, obliga, o uh, obligativitate de a participa, iar fiecare stat membru va trebui să își aducă propria contribuție în aceste zone care, uh, și în zonele în care sunt mai bine dezvoltate și mai avansate și de asemenea să participe la inițiativele despre care crede că sunt mai eficiente la nivel național acest Consiliu poate numi un raportor care să analizeze această, această muncă în comun. Un alt aspect foarte important uh, care este pe perioada noastră în acest moment uh, se referă la reglementarea privind rețea europeană EURES uh, pentru crearea de locuri de muncă. Este un instrument foarte important care poate facilita mobilitatea lucrătorilor. Este un lucru care ne este foarte drag, este foarte important pentru noi și am avut o sesiune dedicată acestui lucru la Milano. EURES ne poate ajuta să luptăm împotriva șomajului și mai ales a șomajului juvenil. Asta pentru că tinerii se pot mișca, sunt foarte mobili și trebuie să ne asigurăm că le punem la dispoziție toate sistemele și toate instrumentele necesare pentru a le asigura această mobilitate la nivel profesional și personal. am început să dezvoltăm această idee și sub președinția greacă și ne vom baza pe munca pe rezultatele care au fost atinse deja. Vom încerca să împingem lucrurile pentru a ajunge la o înțelegere rapidă în această privință. Sunt foarte multe aspecte care necesită foarte mult lucru, dar sunt convins că împărtășim același punct de vedere legat de obiective și de posibilele beneficii, mai ales în ceea ce îi privește pe tineri și sper că vom avea un dialog constructiv în acest comitet, odată ce va fi uh, numit raportorul. Aș vrea să vorbesc și uh, propunerea de directivă uh, privită de cei care lucrează pe mare. Vorbim despre drepturi comune pentru toți cei care lucrează în acest domeniu am uh, examinat acest lucru în cadrul Consiliului și vrem să vedem uh, care sunt impacturile, impactele negative la nivelul competitivității. Trebuie să lucrăm foarte bine pentru a aprofunda acest aspect și pentru a răspunde îngrijorilor care există. Sper că acest, uh, această comisie se va ocupa și de aceste aspecte și ne va susține munca noastră cred că trebuie să ne angajăm să ajungem la o înțelegere sub uh, președinția noastră. Și în încheiere vreau să vă mulțumesc și să vă doresc mult succes. Europa noastră trece printr-o fază dificilă și noi încercăm să găsim împreună soluții. Fiecare își are propriul rol dar toți uh, împărtășim același entuziasm, entuziasmul pe baza căruia se dezvoltă o aventură comună europeană. Mulțumesc! Stimate domnule ministru, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că ne-a furnizat suficientă substanță pentru o dezbatere amplă. Avem o listă de vorbitori uh, care și-au semnalat deja dorința de intervenție. 22, inclusiv coordonatorii. Bun, 22 într-o oră este un program destul de ambițios pentru că noi dorim ca această dezbatere să se încheie la orele 16.30. Poate că timpul nu ne va ajunge, dar vă fac următoarea propunere. Într-o primă rundă de întrebări le dau cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice, în ordinea mărimii grupurilor politice. Vă rog însă să respectați uh, un timp de intervenție de două minute. Cei care sunt experimentați, membrii vechi ai Parlamentului European, nu vor întâmpina greutăți. Într-o a doua rundă le dăm cuvântul celorlalți înscriși pe lista vorbitorilor. Andreas și-a notat totul. Și uh, pentru a nu ajunge în criză de timp la sfârșit, v-aș propune să încheiem lista de vorbitori dacă nu vor fi semnalate dorințe de intervenție. Considerești că ați acceptat să închidem lista? Le voi da cuvântul coordonatorilor mai întâi. Karl-Heinz Becker va fi primul coleg care îi ține locul lui David Casa, pe care nu-l văd în sală. Domnule Becker, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Mai o intervenție succintă. Salut prioritățile stabilite de președinția italiană care este din prezentarea ministrului italian sunt concludente, accentul va fi pus pe combaterea șomajului, este foarte important să avem în centrul atenției acest obiectiv, în relație cu alte două puncte care de asemenea au fost numite printre primele cinci priorități, economie socială de piață și dezvoltare economică verde. Amintesc de inițiativa Uh, antreprenoriatului social, în care economia verde și economia albă uh, cu potențialul de creare de locuri de muncă merită atenția noastră. Bineînțeles că trebuie să combatem și sărăcia și excluziunea socială, de asemenea o primă prioritate. De asemenea, apreciez uh, atenția acordată semestrului european pentru că aici există soluții uh, orientate pe obiective. Combaterea muncii la negru nu poate decât să ducă la prevenirea excluziunii sociale și aici trebuie să existe o bună rețea a administrării pieții muncii și este important un accent pe formarea profesională Eh, trebuie să existe eh, modele care să fie funcționale în Europa. De asemenea, trebuie atrași partenerii sociali în acest demers, iar EURES de asemenea trebuie să joace un rol foarte important. Eu cred că în felul acesta putem avea o președinție care să fie orientată pe soluții. Comisia pentru Ocuparea Parlamentului European, din perspectiva grupului meu politic, cu siguranță um, va aprecia conceptele acestei președinții italiene. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc colegului Becker și îi dau cuvântul acum lui Jutta Steinrück. Mulțumesc, domnule ministru. M-am bucurat oferta dumneavoastră de colaborare cu această comisie și cu Parlamentul. Pentru că știți că noi în Parlament ne bucurăm atunci când Consiliul European dorește o colaborare de la egal la egal. Salut prioritățile stabilite de președinția italiană și în mod deosebit apreciez faptul că uh, doriți să stimulați dezbaterea privind stabilizatorii macroeconomici, pentru că eu cred că Europa ne necesită un instrument pentru perioadele de criză, necesită un instrument de solidaritate. Uh, indiferent cum se va numi în final, acest lucru este mai puțin important, dar noi trebuie să avansăm în ce privește conținutul acestei dezbateri. Iar în ce privește combaterea șomajului în rândul tineretului. De asemenea, uh, cred că trebuie să transpunem în practică în Europa ceea ce s-a configurat deja. Acest lucru uh, l-am și menționat în plenara de la Strasburg um, noi, parlamentarii, am avut din acest punct de vedere propuneri. Dumneavoastră salutați mobilitatea. Da, mobilitatea voluntară trebuie să fie sprijinită, dar uh, modalitatea sing- uh, mobilitatea singură nu poate să rezolve problema șomajului în rândul tineretului. Este nevoie de investiții în economie pentru crearea de locuri de muncă. În ce privește dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare, este de asemenea nevoie de progres social um, și um, obiectivele sociale nu trebuie să fie subordonate obiectivelor economice um, dorim să combatem dumpingul social, să analizăm situația pe piața muncii în Europa, să stabilim obiective ferme uh, și să le verificăm în realizarea în cadrul semestrului european. Iar în ce privește lucrătorii pe mare și aici uh, competitivitatea nu trebuie să fie singura orientare. Noi, în Comisia de Ocupare, în colaborare cu dumneavoastră ca ministru al muncii, trebuie să analizăm situația lucrătorilor. Și Sper ca dumneavoastră să realizați în perioada președinției italiene uh, Uh, cât mai multe progrese. Ați vorbit despre o platformă pentru combaterea muncii la negru. Vom rediscuta aceste obiective pentru că trebuie să creăm garanții pentru ca această platformă să stabilească controle comune să se progreseze. Deci, dumneavoastră, uh, uh, cred că sunteți de aceeași părere că nu trebuie să acționeze 28 de egoisme naționale, ci că trebuie pe plan comunitar să combatem munca la negru. Bun, mulțumesc, uh, dragă Iuta, iar acum din partea grupului ACR, Antea McIntyre. Thank you, Mr. Chairman, um, and thank you very much, Mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit și ne-ați împărtășit intențiile și dorințele, mai ales în ceea ce privește creșterea și ocuparea forței de muncă. Cred că vă așteaptă câteva lucruri, câteva luni foarte ocupate, având în vedere ceea ce doriți să realizați. Vreau să vorbesc despre șomajul în rândul tinerilor, pentru că este o problemă care ne-a măcinat foarte mult și despre care am tot vorbit. Am avut uh, o rezoluție săptămâna trecută la Strasburg cred că pentru a crea mai multe locuri de muncă pentru tineri, trebuie să creăm un mediu în care companiile să poată crește și să creeze locuri de muncă. Parlamentul European nu poate să creeze locuri de muncă, dar putem să creăm un mediu favorabil. Iar uh, IMM-urile, mai ales, trebuie sprijinite. 85% din noile locuri de muncă vin din partea IMM-urilor. Vreau să ne spuneți cum credeți că putem să ajutăm IMM-urile să crească și să creeze locuri de muncă. Apoi e vorba de discrepanța dintre competențe. Avem uh, companii care au nevoie de unele competențe, dar tinerii nu le au. Există o discrepanță ce creează locuri uh, libere de muncă, locuri vacante, ce nu sunt ocupate. Care este părerea dumneavoastră despre acest aspect? Am citit uh, documentul dumneavoastră și salut ideea împărtășirii bunelor practici. Există o propastie între nord și sud. E clar că nu există o metodă unică. Dacă merge în Regatul Unit, poate la aceeași metodă nu poate fi aplicată în Italia. Dar vreau să ne explicați mai în detaliu domeniile în care există politici și practici ce funcționează și care pot fi împărtășite pe scară largă. În cele din urmă, aș vrea să vorbesc despre readucerea locurilor de muncă din afară în Uniunea Europeană. Avem destul de multe exemple aici și aș dori să ne spuneți ce părere aveți despre creșterea acestei tendințe. Mulțumesc! Mulțumesc! din partea grupului ALDE Marian Harkin. Thank you and thank you, Minister. Mulțumesc, mulțumesc domnule ministru pentru că sunteți aici astăzi. În primul rând, grupul meu vă susține prioritățile. Am câteva întrebări pe care aș dori să vi le pun. Ați vorbit despre semestrul european și despre necesitatea de a întări ownership-ul. Este o problemă care ne preocupă. Aș dori să ne spuneți ce rol ar putea juca Parlamentul. Cred că ar crea o legitimitate democratică de care avem nevoie. Ați menționat politicile macroeconomice. Puteți să discutați mai în detaliu acest aspect? Apoi, calitatea și stabilitatea financiară a garanției pentru tineri. Cred că aici s-au înregistrat progrese uh, diferite în statele membre. Care sunt problemele pe care le-ați găsit în unele state? Ați vorbit și despre dimensiunea socială a Uniunii Monetare și despre stabilizare. Este o problemă pe care am discutat-o de multe ori, cel puțin uh, de câteva ori în uh, precedenta comisie. Ați descoperit că s-au înregistrat progrese? Și apoi legat de economia socială. Este adesea tratată ca o problemă de nișă. Aveți unele inițiative specifice. Cred că președinția italiană este interesată de acest aspect și dacă ați propune, există cumva posibilitatea să propuneți inițiative specifice care să joace un rol important? Cred că m-am încadrat sub cele două minute. Mulțumesc. Toll, tu hast Zeit wieder reingeholt. Da, chiar ai recuperat puțin timp. Iar acum am avea pe lista pentru GUE NGL pe Rinia Ronia Carina, nu o văd în sală. Patrick, vrei să îi ții locul? Bun, atunci îi vom da cuvântul mai târziu. Din partea verzilor, Jean Lambert. Thank you, President, and thanks also... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și președinției italiene pentru prezentare. Avem uh, multe aspecte de salutat din partea grupului meu în legătură cu economia socială, dimensiunea socială în semestrul european. Aș dori să vă întreb câteva lucruri despre dimensiunea antisărăcie pe care ați discutat-o și dacă doriți nu doar să creșteți venitul, dar să reduceți inegalitățile între bogați și săraci. Ar putea aceasta să afecteze recomandările legate de indicatori pe care le-ați putea propune în ceea ce viște, privește evaluarea propunerilor statelor membre? Aș vrea să mă refer și la guvernanță și ownership. Problema care ne-a preocupat a fost absența societății civile în, și absența parlamentelor naționale în această dezbatere. Cred că este un aspect pe care îl veți trata uh, deosebit. Apoi, știu că președinția italiană a vorbit că a spus că va încerca să extindă legislația uh, în ceea ce privește uh, directiva împotriva discriminării. Ați putea să vă referiți și la această directivă? Pentru că s-au făcut eforturi care vor fi pierdute. Apoi, uh, dacă ați vorbit cu miniștrii de economie despre dimensiunea legată de investiții și de competențe. Putem să avem uh, persoane cu multe competențe, dar dacă nu există investiții, nu este un lucru pozitiv, nu? Mulțumesc din partea FDD, Laura Agea. Buonasera, ministru Poletti, davanti a lei in alto. Bună ziua, domnule ministru. V-ați referit la mobilitatea socială. Noi, în Italia, vorbim despre locuri de muncă precare, pentru că lipsește plasa de siguranță socială, care ar putea să ajute această mobilitate. Din nefericire, mobilitatea este doar o obligație cu care se confruntă mulți lucrători. Trebuie să plece sau să facă alegeri care adesea nu sunt favorabile obiceiurilor lor. Lucrurile de muncă precare sunt un mod de șantaj prin care cetățenii, lucrătorii sunt obligați să facă unele lucruri și nu pot să investească în viitorul lor propriu. Dacă sunt un tânăr angajat cu un loc de muncă precar și uh, mă căsătoresc și vreau să obțin o locuință, nu pot primi un împrumut de la bancă. La Davos, principalele economii ale lumii au subliniat că aproape toată bogăția lumii este în mâinile câtorva oameni care o exploatează prin exploatarea uh, lucrătorilor. Ar trebui să încercăm să eliminăm ideea de uh, absorpție de șoc și să facem uh, în așa fel încât să sprijinim veniturile. Bogăția trebuie redistribuită într-un mod mai corect între cetățeni. Vă mulțumesc! So, Dankeschön. Mulțumesc. Deci a fost runda coordonatorilor, cu excepția lui Rinia Ronia Karin, care tocmai a părăsit din o sala. Poate că mai târziu putem să-i dăm cuvântul. Deci, tocmai mi se spune că ar trebui să limităm timpul intervenției la un minut și 30, dar uh, nu este chiar fair play uh, față de coordonatori care au dispus de două minute. Deci să încercăm totuși să avem intervenții de două minute. Dar uh, dacă reușiți să aveți o intervenție mai scurtă, ar fi benefic pentru noi. Mulțumesc, domnule le mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Ne-ați prezentat un program foarte ambițios și vă doresc mult succes. Dar voi avea o intervenție scurtă. Aș avea două întrebări concrete. Ați vorbit despre o inițiativă de combatere a muncii la negru și eu cred că uh, trebuie să combatem și dumpingul social din Europa, pe care îl întâlnim mai ales în domeniul transporturilor, dar și în alte sectoare, în construcții și la personalul de, uh, care se ocupă de curățenie. Uh, și uh, mă întreb dacă veți avea vreo inițiativă la nivelul Consiliului în legătură cu acest subiect pentru a combate dumpingul social. V-ați referit și la combaterea sărăciei și în legătură cu acest subiect doresc să vă asigur de sprijinul meu, vă felicit pentru faptul că vă preocupă această problemă și aș dori să vă adresez și o rugăminte în ce privește sărăcia, săracii săracilor sunt uh, cei fără adăpost. Și cred că trebuie să-i avem în vedere pentru a găsi soluții, să avem o inițiativă. Noua comisia ne spune că acest lucru ține de competența statelor membre dar eu aștept din partea dumneavoastră o inițiativă în acest domeniu. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Lene Gentile are cuvântul acum. Buongiorno Presidente, ben ritrovato al Ministro Poletti. O... Bună ziua, domnule președinte. Am ascultat cu interes comentariile făcute până acum, dar aș dori să mai adaug câteva elemente pentru a avea o dezbatere în care să includem și alte subiecte care să nu ne scape. În primul rând, ocuparea în rândul femeilor și problema reconcilierii eh, timpului cu familia și timpului de lucru. Există politici care au în centru posibilitatea ca femeile să își împace viața profesională cu cea personală. Problema pentru mulți oameni, pentru prea mulți oameni, este excluziunea de la locul de muncă. Trebuie să vorbim despre tineri și trebuie să evaluăm modul în care este creionată garanția pentru tineri în uh, mai multe state membre. Cred că putem să începem cu experiența pe care o avem în propria mea regiune, dar trebuie să fim conștienți și de alte lucruri. De exemplu, gândiți-vă la lucrătorii care uh, au fost expulzați din unele domenii Trebuie să armonizăm toate aceste aspecte și să combinăm propunerile noastre astfel încât să fie armonizate și cu lucruri din alte comisii. Există problema emigra emigrației menționată aici, dar și în plenară. Ne gândim la situația dramatică din Italia, mai ales din sudul Italiei, în această perioadă. ne confruntăm cu sărăcie, cu sărăcie extremă. Cred că există toate condițiile pentru a porni pe o anume cale și să ne folosim de condițiile menționate aici prin a prelua dorința noastră și a guvernului de a aborda aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, Thomas Mann. Mulțumesc. Pe drept ați spus că principala prioritate este combaterea în rândul șomajului uh, juvenil. Ne-am întrebat cum putem face acest lucru și anul trecut și una din posibilități era garanția pentru tineret. Dar uh, acest concept, garanția pentru tineret, uh, este foarte ambițioasă. Uh, prin acest concept însă vrem să demonstrăm că tratăm cu maximă seriozitate șomașul în rândul tinerilor. Dispunem de 6 miliarde de euro pentru această garanție pentru tineret. E puțin, dar este un început. Cum putem realiza uh, cheltuiala acestor șase miliarde uh, cât mai uh, rezonabilă, pentru că există instituții care încă nu au primit acești bani. Ei trebuie să, instituțiile trebuie să facă solicitări, să demonstreze cum doresc să cheltuiască acest bani. Pentru că uh, în clipa de față lucrurile trebuie să se miște puțin din loc este insuficient ceea ce s-a întâmplat. Eu am pus o întrebare uh, și de obicei nu mi se răspunde. Poate că există un răspuns concret, domnule ministru, în legătură cu garanția pentru tineret. Președintele, mulțumesc, Thomas. Brando Beneficii are cuvântul. Benifei, Entschuldigung, zwischen Handschriften und Aussprachen gibt es immer noch diverse Unterschiede. Există aici poate diferențe de pronunție. Stimate domnule președinte, stimate domnule ministru, mă bucur de ocazia pe care o am să mă adresez dumneavoastră. Eu uh, sunt nou deputat în Parlamentul European. Săptămâna trecută în plen, domnul Juncker uh, a făcut un enunț și anume că există un angajament la nivelul Comisiei de a combate șomajul în rândul tinerilor. Noi, în Parlamentul European, de altfel, înțeleg că am adoptat și o rezoluție legată de acest subiect cu uh, diverse accente, inclusiv o contribuție a grupului politic în care fac eu parte, este esențială. Sigur, există într-adevăr o discriminare a tinerilor în diversele state membre, tocmai pentru că ă, șomajul este atât de ridicat în diferitele țări ă, și există și trebuie să stimulăm mobilitatea tinerilor pe piața muncii ă, ca un element de completare a pieței interne unice. De asemenea, găsesc că este esențial ca guvernele, printre care și guvernul italian, să facă eforturi în ce privește eh, cotele de cofinanțare în transpunerea în practică a unor proiecte comunitare, pentru că în felul acesta ar mai putea fi eliberate mijloace financiare Ehm, și ar putea să fie majorate sumele la dispoziția creării locurilor de muncă. Dar aș mai avea și două întrebări specifice care se leagă de ceea ce s-a spus până acum. Am putea obține uh, elemente concrete în legătură cu EURES pentru că uh, aceste uh, servicii ocupaționale constituie un subiect central în diversele țări și diversele sisteme sunt uh, variabil eficiente. În uh, rezoluție se face o trimitere uh, și în calitate de membru al unui grup politic italian și ne interesează și pe noi stabilizatorii automați. Este un subiect care de asemenea mă interesează. Mulțumesc, vă rog insistent să respectați cele două minute. Acum Veronica Luca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru pentru că ați venit uh, astăzi aici uh, la prima întâlnire a Comisiei. Cred că este un lucru foarte semnificativ faptul că la prima întâlnire pe care o avem am beneficiat de uh, participarea unui ministru. Cred că acest lucru spune ceva despre priorități. Uh, și sunt de acord cu aceste priorități. Vă doresc uh, succes în punerea lor în practică pentru că este de mare importanță pentru multe țări, inclusiv a mea. Voi încerca să fiu scurtă pentru că alții deja au discutat problemele principale. Vorbind despre semestrul european, uh, în mandatul precedent, în această comisie ne-am pus de acord că uh, Uh, vom avea un punct de vedere punitar asupra propunerilor și cred că nu am reușit să găsim toate informațiile și nu a avut loc tot dialogul. Chiar aș vrea să existe o dezbatere la nivelul Consiliului. Încă ceva, pe, pe revizuirea la jumătatea termenului 20, 2020. Cred că este foarte important să subliniem lupta împotriva sărăciei uh, dar trebuie ca această revizuire nu trebuie să aibă loc pentru a limita obiectivele, ci din potrivă. Și păi, câteva întrebări. Este important să avem o cooperare întărită între serviciile publice pentru ocupare Consiliul a făcut o comunicare în care s-a vorbit despre importanța unei rețele a serviciilor publice și susținem acest lucru. Ar trebui să fie un proces obligatoriu. Ce părere aveți despre acest lucru? O altă prioritate pe care ați menționat-o este lupta împotriva șomajului juvenil. Bine, vorbiți despre mai multe eforturi și mai mulți bani. Ideea este de unde vor veni acești bani vom uh, avea un buget mai mare pentru acest sector uh, anul următor și voi încheia pentru că deja mi-am depășit timpul. Cred că este important să spunem că vrem să insistăm pe non-discriminare și trebuie să discutăm și despre comunitățile rome. Există propuneri din diferite țări pentru aceste tipuri de populații și vă rog să ținem cont și de acest lucru și vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes! Mulțumesc foarte mult, Marita Uston. Mulțumesc, domnule politic, sunteți aici, nu am traducere în suedeză, așa că voi încerca să vorbesc într-o engleză proastă, dar uh, aceasta este limba pe care o folosim tot timpul aici. Uh, mi se pare un program foarte ambițios și foarte bun, cel pe care l-a prezentat acum președinția italiană. Aveți tot ce trebuie pe agenda și cred că, deși este foarte important să nu uităm problemele care au ca rezultat uh, atitudini extremiste și conflicte în toată Europa și este vorba despre faptul că anumiți oameni sunt disperați după un loc de muncă și anumiți oameni și anumiți angajatori se folosesc de acest lucru pentru a crea nesiguranță, pentru a plăti salarii mici, pentru a dezvolta rețeaua de muncă la negru, fără siguranță la locul de muncă, lucru care este foarte puternic și este foarte periculos în context european. De aceea este foarte bine că vă concentrați pe dimensiunea socială, pe politicile macroeconomice, pe șomajul juvenil și pe combaterea acestuia, dar este de asemenea foarte important să ne asigurăm că dacă oamenii primesc salarii decente ă, pentru o muncă decentă, acest lucru ar trebui să fie uh, cadrul normal și este un lucru foarte important pe care aș vrea să-l adăugați în agenda dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Danuta Iazobievska. Sunt uh, încântată că președinția italiană are printre prioritățile sale aspecte deosebit de importante, care sunt foarte importante și pentru această comisie. Una dintre prioritățile dumneavoastră este combaterea șomajului juvenil. Uh, și din 2013 exist, au fost create 2 milioane de locuri de muncă în Europa Uh, domnule, de locuri de muncă care nu sunt încă ocupate și aici uh, este o neconcordanță între aptitudini și locuri de muncă. Uh, s-a vorbit despre procesul de învățământ care este foarte important. Aș vrea să știu care este punctul de vedere. Ce vreți să faceți? Pentru că Thomas Mann a spus că trebuie să fim decisivi în acțiunile noastre. Aș vrea să aflăm cât de decisivă va fi președinția italiană. Sunt foarte bucuroasă că una dintre prioritățile dumneavoastră este sprijinul investițiilor sociale în Europa pentru a îmbunătăți calitatea și stabilitatea modelelor sociale în continent. În uh, noiembrie Parlamentul a adoptat raportul meu privind investițiile sociale în care am făcut apel la statele membre să-și reformeze sistemul social și să se îndepărteze de la statul asistențial către un stat care să-i facă pe cetățeni mai activi. Deci, cum uh, va pune în aplicare președinția o reformă reală a modelului social european? Și o ultimă întrebare, la, uh, un ultim aspect pe care aș vrea să-l precizez, este uh, legat de efortul pe care trebuie să-l facem pentru a fi respectate drepturile angajaților. Care credeți că sunt șansele de a crea o platformă europeană pentru a combate munca la negru? Domnule ministru, dacă președinția italiană face măcar un pas în direcția fiecare dintre prioritățile pe care le-ați menționat, uh, veți uh, veți realiza un obiectiv important, pentru că un pas e mai important decât uh, mulți pași mici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Ați vorbit despre șomajul juvenil. Este în centrul programului dumneavoastră. Și la pagina 44 a programului, uh, versiunea engleză, este vorba despre măsuri pentru a uh, combate condițiile excesiv de precare de muncă. Și aș dori să mm, explicați un pic dacă există un pericol să ne concentrăm asupra aspectului macroeconomic, asupra cantității în dauna calității. Un tânăr Uh, din uh, țara mea mi-a spus ieri că colegii lui lucrează în ture de 27 de ore la McDonald's. Dacă 500 de mii de tineri uh, din Europa lucrează la McDonald's câte 27 de ore pe tură, oare am făcut un lucru bun? Cred că mai degrabă nu. În Marea Britanie avem 1,4 milioane de oameni cu contracte de 0 ore. Sunt aceste, uh, aceste așa numite munci pe cont propriu care sunt de fapt ilegale. Deci asta este toată problema muncii precare, care cred că este o problemă foarte importantă legată de calitatea muncii și uh, poate mai târziu uh, puteți să ne spuneți câteva cuvinte legate de metodele specifice prin care președinția italiană ar putea să punem prin plan calitatea și nu doar cantitatea pentru că tinerii mai mult decât oricine altcineva suferă din cauza acestui lucru, din cauza acestei tendințe a pieței muncii. Mulțumesc mult! Acum Anegheri că are cuvântul. Mai încercăm o dată. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Domnule ministru, este un cel al președinției să uh, creeze o uh, Europa uh, favorabilă copiilor în toate statele europene vă gândiți la o posibilitate unei platforme pentru a stimula familia și pentru a învăța din uh, experiențele pozitive ale fiecărui stat și de a stimula politica demografică în Europa, pentru că cu tot șomajul juvenil sunt de părere că trebuie să începem mult mai devreme în încheiere, toate inițiativele legate de ocupare trebuie să vizeze și o politică mai bună în favoarea familiei pentru a crea o Europa a copilor și aș considera că acest lucru este sustenabil, durabil și inovator și orientat către viitor. Și sunt de părere că Italia poate să joace un rol decisiv acolo. Mult succes! Mulțumesc foarte mult! Acum Ulrike Trebezius are cuvântul. Stimate domnule ministru Poleti, în primul rând mulțumesc foarte mult că ne-ați prezentat aici programul dumneavoastră și dacă vorbim despre șomajul juvenil în Europa, atunci vă dau cu siguranță dreptate. Unul dintre aspectele cele mai importante uh, va fi uh, investiția în formare și formare continuă. Mi-ar fi plăcut să aflu de la dumneavoastră ce vreți să spuneți uh, când spuneți că Parlamentul European poate să contribuie pentru a combate șomajul juvenil în Europa. În primul rând, ă, dacă ne referim la faptul că motivele acestui șomaj venit trebuie cercetate și analizate, ținând cont și de ă, construcția acestei ă, munci comunitare. Pe de altă parte, trebuie ținut cont de faptul că întreprinderile mici și mijlocii care reprezintă principala sursă de locuri de muncă pentru copii, pentru tineri, uh, Ehm, sunt uh, foarte împiedicate în competitivitatea lor printr-o suprareglementare și aș vrea să știu ce s-ar putea face aici pe viitor pentru a împiedica acest exces de reglementare. Foarte interesant a fost faptul că ați subliniat că la primele negocieri uh, la conferința de la Milano s-a discutat despre sisteme sociale comune care ar trebui impulsionate, sisteme sociale pentru toate țările membre și mi-ar plăcea să știu exact ce uh, înseamnă și ce ar conține aceste sisteme sociale comune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Richard Howard are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult! Uh, știu că ministrul dumneavoastră uh, uh, au o atitudine responsabilă și în programul președinției noastre ați spus că veți impulsiona crearea unor platforme comune uh, și aș, sociale și aș vrea să ne spune mai multe despre acest lucru și aș vrea să știu ce părere aveți despre pe, uh, raportul uh, non-financiar uh, cu care uh, președinția greacă s-a descurcat foarte bună. Uh, ce va face președinția când acest lucru va fi uh, confirmat în Consiliu? Și când vorbim despre scrisoarea pe care ați uh, primit-o de la uh, mai multe companii și uh, la inițiativa de uh, raport global, v-ați ajutat să ajutați cu punerea în aplicare a directivei. Aveți de gând să susțineți această ofertă și în cele din urmă uh, Uh, v-aș ruga să creați un plan de acțiune pentru punerea în aplicare la nivel global a uh, directivelor ONU, pentru că știți de la uh, comunicările Comisiei că au fost invitate toate statele membre să vină cu asemenea planuri naționale de acțiune. Și vă întreb dacă președinția dumneavoastră va fi folosită nu doar pentru a vă duce la îndeplinirea acest plan și pentru a încuraja și alte state membre să facă același lucru. Mulțumesc foarte mult. Mira Bizzotto are cuvântul. Bine ați venit, domnule ministru. Bine ați venit la Parlamentul European, când vor, unde vorbim foarte mult despre muncă, dar nu facem prea multe pentru a avansa. Probabil ați auzit de această tradiție. Aș vrea să subliniez două puncte. Uh, Uniunea Europeană este compusă din 28 de state membre cu 28 de sisteme diferite și cu roluri diferite eh, în privința muncii, diverse eh, legislații și diverse niveluri de ocupare. Și de aceea nu putem să vorbim despre o piață unică a Uniunii Europene dacă acestea sunt condițiile de la pornim. De aceea aș vrea să vă întreb ce doriți să faceți pentru a armoniza aceste reglementări, pentru că altfel uh, totdeauna vor exista anumite țări uh, care vor avea o poziție defavorizată față de altele și nu vor fi nici condiții corecte în Uniunea Europeană. Și știți foarte bine că în Italia sunt 3,2 milioane de șomeri și vă cer să-l informați pe domnul ministru Alfano și să-i spuneți că nu avem nevoie de emigranți. Nu putem să aducem mai mulți emigranți în Italia. Trebuie să ajutăm să se întoarcă acasă. Nu putem să aducem oameni în Italia unde nu-și vor găsi niciun loc de muncă. Și vă întreb dacă mi împărtășiți acest punct de vedere sau dacă uh, sunteți de părere ca domnul, cu, de aceeași părere cu domnul Juncker, care a spus că uh, Europa va primi 15 milioane de emigranți noi în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Gheorghe Pierinski Mulțumesc. Domnule ministru, în uh, prioritățile scrise ale președinției italiene se spune că criza economică a demonstrat, sunt aici, că reformele structurale trebuie însoțite de măsuri care să garanteze coeziunea socială. Sunteți de părere că acest concept de coeziune socială uh, poate fi pus în centrul dezbaterii uh, și, uh, de asemenea, aspectele sociale ale uh, Uniunii Monetare și Economice, pentru că din alte întrebări pe care le-ați auzit până acum, este evident că există o gamă foarte largă de probleme urgente legate de coeziunea socială și în același timp că există provocări pe termen mediu și lung. Deci suntem confruntați în acest Parlament cu provocarea de a face această comisie cât mai activă și cât mai inovatoare dialogul cu ministrul Padoan în această privință. Mulțumesc, Cristine Morvai. Köszönöm szépen, miniszter úr, magyar képviselőként olyan kérdéseket Aș, doresc, aș dori să propun uh, câteva întrebări, mai ales în ceea ce privește prioritățile între președinției italiene, care au legătură mai ales cu statele membre care sunt considerate ca cetățeni de clasa a doua. Prioritatea pentru mine este șomajul în rândul tinerilor. Ce părere aveți de faptul că există mulți tineri din aceste țări, mai ales din Ungaria, care trebuie să meargă să lucreze în alte țări. Și ei, de fapt, sunt într-un fel refugiați economici. Trebuie să își părăsească familiile, prietenii, rădăcinile. Vi se pare normal? Eu sunt nou în această comisie dar, din câte am auzit, această comisie consideră că situația aceasta e normală. Eu aș dori să se schimbe, pentru că în țara mea provoacă o suferință enormă în rândul familiilor. Apoi, în ceea ce privește sărăcia, știați că în Ungaria, de pildă, există muncă fizică dură făcută de pers unele persoane 8 ani, 8 ore pe, pe zi, pe salarii mici, în uzine care aparțin unor societăți ale Uniunii Europene. Și aceleași societăți, în filiarele din Europa Occidentală, plătesc uh, lucrătorii de 8 până la 10 ori mai mult. Vi se pare acceptabil? Credeți că trebuie să facem ceva împotriva acestui fenomen, mai ales uh, prin declararea la un anumit nivel că nu putem să plătim diferit uh, persoanele în funcție de țara în care lucrează. Apoi, acordul între Uniunea Europeană și Statele Unite, TTIP, cum crezi că, credeți că va afecta IMM-urile și lucrătorii? Propun uh, ca data viitoare când uh, discutăm despre TTIP să nu invităm numai uh, reprezentanții instituțiilor europene, dar și reprezentanții IMM-urilor, ca să știm ce părere au. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Silvia Costa. Bun, a plecat deja, observ. Bun, în regulă. Atunci Lambros Funturis. Lambros Fonturis. Ε, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την αδήλωτη... Mulțumesc. Domnule ministru, în ceea ce privește munca nedeclarată, nu avem de-a face doar cu evaziune fiscală și consecințele evaziunii fiscale asupra economiilor statelor. Există și consecințe asupra imigranților. Există riscuri uh, de sănătate publică pentru că acești oameni nu sunt supuși controalelor publice, sunt uh, implicați în uh, facilități cum ar fi bucătării, restaurante și așa mai departe. Este greu să abordăm problema muncii nedeclarate. Dacă nu mai plătim oamenii în, cu bani în mână, ci doar prin bancă, dacă plătim uh, oamenii cu bani în mână, atunci uh, lucrurile nu pot fi justificate. Astfel putem să evităm și migrația ilegală în care oamenii uh, cred că pot supraviețui uh, pentru că nu este efectuată o supraveghere controlată a condițiilor de muncă. Lucrătorii au fost uh, exploatați în timpul crizei, li se oferă salarii foarte mici, nimeni nu trebuie spulzate pe piața muncii în afara imigranților ilegali care îi lipsesc pe cetățenii statelor de locuri de muncă, mai ales în țări unde rata șomajului este deja mare, avem de face cu o situație dramatică. Ar trebui să avem orientări pentru a elimina acest fenomen. Cât despre imigranții ilegali, guvernele ar trebui să le ofere condiții decente până pot fi uh, până se pot reîntoarce în statele lor. Inspectoratele de muncă și alte autorități naționale trebuie să abordeze problema, trebuiau să abordeze problema mai devreme. În loc ca evaziunea fiscală să fie cu situația opusă. Mulțumesc foarte mult și cu aceasta am încheiat lista vorbitorilor. Domnule ministru, v-am propus o discuție animată și cred că n-am promis prea mult. nu vreau să vă creez condiții mai dure de muncă, așa că nu vă limitez uh, timpul de vorbire, pentru că la 22 de, de 29 de întrebări aveți multe de spus, trebuie să reacționați, așa că aveți cuvântul. Grazie, grazie președinte, grazie. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru uh, bunele urări formulate, pentru observațiile făcute și pentru întrebările adresate. Uh, Sigur că este dificil să răspund acum la fiecare întrebare, dar voi încerca să o fac. Cel puțin, la modul general voi încerca să dau niște răspunsuri, dar poate că în felul acesta majoritatea întrebărilor își vor găsi totuși răspuns. O primă întrebare și o primă observație. Obiectivul președinției italiene și marile subiecte în uh, următorul semestru. Cred că suntem conștienți de faptul că în fața noastră uh, se află o jumătate de an mai scurtă decât de obicei. Uh, termenele sunt foarte stricte. Dar este, de fapt, primul semestru al unei noi perioade legislative și discuțiile pe care putem să le purtăm în această perioadă și subiectele pe care putem să le introducem pe ordinea de zi, cu siguranță că vor avea efecte și dincolo de această jumătate de an. Deci, de aceea noi credem că dacă abordăm acum chestiuni decisive, suntem conștienți de limitările care există în timpul președinției italiene. Dar facem acest lucru și fiind convinși de faptul că o bună colaborare între Consiliul European, Parlament și Comisie ă, poate să ducă la rezultate importante și poate să ne ajute să avem în centrul preocupărilor noastre lucruri care sunt relevante pentru viitorul Europei. Mulți ă, s-au întrebat ce poate să facă Parlamentul European. Eu cred că Parlamentul European poate să jaloneze o cale pe care să ne înscriem. Uh, ceea ce ne dorim, de fapt, să atingem, putem exercita oarecare presiune pentru ca dezbaterea să urmeze un anume curs. Cu siguranță că și Consiliul și Comisia trebuie să colaboreze, fiecare trebuie să-și asume propriile responsabilități, dar dacă va exista un schimb de opinie deschis, productiv, atunci vom ajunge la rezultate pozitive. Acesta este primul lucru pe care doream să-l menționez și în legătură cu uh, această abordare, vreau să răspund și la întrebările legate de semestrul european. Eu cred că trebuie să existe un dialog mai intens între diversele componente pe plan instituțional uh, și trebuie să existe un dialog continuu care să fie stimulat. Pe de altă parte, considerăm că toate componentele uh, ale Consiliului trebuie să colaboreze. Va exista o ședință a ministrilor mediului împreună cu ministrii muncii, după aceea uh, o ședință a ministrilor muncii cu uh, ministrii uh, educației. Iar în ce privește stabilizatorii economici. De asemenea, ne dorim o strânsă colaborare între Ministerul Economiei și Ministerul Muncii din Italia, pentru că de unii singuri nu vom putea să progresăm în aceste probleme care sunt complexe. Cei afectați trebuie să poarte un dialog intens pentru că dacă fiecare se izolează în propriile competențe, atunci uh, nu vom putea să avansăm, problemele nu vor putea să fie rezolvate. Noi uh, credem că um, prin colaborare, prin schimb de experiență, vom găsi calea cea mai fericită de uh, a avansa pe plan instituțional în următoarele șase săptămâni. Șase luni, mă scuzați. Această colaborare trebuie să fie legată de discuțiile care vor fi purtate și în cadrul Consiliului informal. Va trebui să existe un schimb de experiențe care să slujească principalele preocupări reale. Uh, acesta trebuie să fie noua metodologie pe ca, de care să ne servim. Un alt subiect care au fost menționate către mulți vorbitori. Șomajul în rândul tinerilor și garanția pentru tineret. Noi credem că această problemă, șomajul în rândul tineretului, este o problemă importantă care trebuie să fie rezolvată, având în vedere viitorul continentului nostru. Și din punctul nostru de vedere aici nu există uh, niciun fel de mijloc uh, de uh, salvare panaceu, uh, o uh, metodă care să se bazeze pe un model unic. Trebuie să încercăm să dezvoltăm calitatea sistemului formativ, educațional în rândul tinerilor, pentru că mulți tineri au întrerupt școala sau au întrerupt studiile și nu găsesc un loc de muncă. Acești tineri, situația lor trebuie să ne preocupe în mod special și să găsim un mecanism de activare. Acesta este un element esențial în realizarea acestui program. Nu trebuie să credem că opinia publică uh, uh, poate că are această părere că politicienii încearcă să impună tinerilor un model. Nu, noi trebuie să fim deschiși față de tineri și ei trebuie să fie în situația de a veni uh, protagoniștii propriului destin. Și uh, pe acest fundal cred că este important ca pe termen lung să conferim stabilitate garanției pentru tineret, iar garanția pentru tineret să dispună de mijloacele necesare. Uh, unde vom găsi aceste mijloace financiare? Eu cred că, știind cu toții că este o prioritate, trebuie de asemenea să decidem în comun cum putem crea mijloace financiare pentru ca această prioritate să poată fi finanțată. Un subiect de asemenea important este legat de combaterea sărăciei. Este o chestiune importantă și o chestiune foarte dificilă. Discuția pe care am avut-o și la Milano, la întâlnirea Consiliului European, a pus în evidență un lucru, strategia 2020. Și a stabilit ca obiectiv ca uh, cifra uh, celor 21 de milioane de șomeri să fie redusă, de uh, 21 de milioane de săraci să fie redusă. Din păcate, criza economică a determinat o creștere a sărăciei pe plan european. Uh, numărul săracilor nu a scăzut. Deci există chiar un indice de creștere al acestui fenomen. E limpede că în perioada crizei situația s-a înrăutățit. Ca atare, va trebui să înmănunchem demersurile care se fac pe plan național și pe plan comunitar. Este nevoie de o politică participativă, activă, pentru că problemele nu vor putea să fie rezolvate doar cu transfer de fonduri de, dintr-o linie bugetară în alta dacă nu există um, uh, posibilitate de a te întreține, atunci comunitatea uh, socială trebuie să uh, te ajute să găsești un mijloc de subsistență. Nu este uh, rezolvată problema doar când uh, împarți bani celor care nu sunt în stare să îi câștige. Altfel, această problemă nu va face decât să prolifereze. Asemenea, prestații financiare trebuie să fie limitate în timp. Este nevoie de o politică care să ajute sistematic pe cei care se află într-o situație precară să-și depășească acest statut. Știu că există și probleme cu familiile care au mulți copii deci, din acest punct de vedere, este nevoie de o politică socială care să fie în măsură să facă uh, o politică selectivă în favoarea copiilor, pentru că față de ei avem o mare responsabilitate socială. Iar um, uh, noi, poate că ar trebui să ne ocupăm și de un subiect uh, care este legat de o participare responsabilă a cetățenilor la luarea de decizie. Este nevoie de un nou uh, stat uh, binefăcător, um, de o nouă politică din acest punct de vedere, astfel încât dinamica relației dintre stat și piață să nu fie singura dinamică activă, este nevoie ca paralel cu piața și cu statul să acționeze și uh, cetățenii și comunitățile umane. Oamenii trebuie să se afle în situația de a putea să participe responsabil la soluțiile pe care comunitatea le caută. Această problematică există în multe din statele membre europene pluralitatea formelor și subiectelor este o realitate indubitabilă. Dar nu sunt lucruri uh, care uh, pot să fie impuse. Există diverse asociații, diverse organizații de tip corporatist care sunt puternice. Eu cred că tocmai această pluralitate a diverselor forme care se implică constituie o forță a pieței, pentru că această multitudine de uh, subiecti care se implică transformă piața uh, într-una mai eficientă care reacționează la diversele necesități. Iar dacă noi vorbim despre asemenea sisteme de uh, sociale um, trebuie să îi atragem pe cetățeni să se implice activ în politicile pe care le dezvoltăm în favoarea lor pentru a găsi la, a ajunge la soluții eficiente. S-a mai vorbit și despre subiectul mobilitate tinerii își părăsesc reședința, își caută un uh, alt uh, loc în care să lucreze. Aici se confruntă cu diverse sisteme sociale față de cele pe care le cunoșteau, dar cetățenii europeni sunt într-un fel pilonul construcției europene și mai ales libera circulație a persoanei uh, este esențială în Uniunea Europeană. Aici este vorba într-adevăr de un pilon de bază care trebuie să fie protejat, iar dacă există probleme legate de acești piloni ai Uniunii Europene, uh, mm, uh, nu uh, înseamnă să nu vorbești despre acești piloni pentru că altfel poți ajunge în situația de criză. Trebuie să medităm asupra acestei situații și tocmai de aceea să ne gândim că fiind vorba despre o valoare fundamentală, nu putem să o apărăm decât dacă persoana are dreptul uh, Uh, să își schimbe de pildă uh, locul în care trăiește și lucrează pentru că își dorește acest lucru. Dacă altfel libera circulație a persoanei este rezultatul unei uh, situații dificile în care există un decalaj foarte mare între posibilitățile de câștig într-un loc sau altul, atunci poți vorbi despre o mobilitate aproape impusă, nu liber consimțită. Noi nu trebuie să eliminăm diversitatea, ci trebuie să-i protejăm pe toți lucrătorii din toate țările. Pretutindeni acolo unde oamenii sunt încadrați eh, într-un loc de muncă, eh, trebuie să creăm șanse eh, deci și în țările din care lucrătorii pleacă și în țările în care ei sosesc apar probleme, apar uh, și șanse. Și trebuie să mm, tratăm subiectul uh, deopotrivă. Este o chestiune dificilă, mai ales în perioade de criză, dar ceea ce este decisiv este convingerea noastră că mobilitatea lucrătorilor este importantă. Iar în ce privește migrația, cred că ceea ce este important în această chestiune a migrației este că Europa trebuie să colaboreze în cadrul unei politici unitare, pentru că teza că migrația ă, pune în pericol locurile de muncă, este o chestiune care uneori poate că uh, este adevărată, dar dacă noi comparăm situația din diversele statele europene, vom constata că mai ales acolo există un fenomen de migrație puternic, unde există și multe uh, locuri libere pe uh, piața muncii. Deci fenomenul migrației poate până la urmă să ocupe locuri de muncă și să creeze locuri de muncă. Trebuie să avem o politică europeană, să încercăm să ă, apreciem lucrurile cât mai obiectiv cu putință. Consider că este o obligație morală care ține și de ospitalitate. Atunci când ne confruntăm cu tragedii, când există un flux migrator ă, al celor care caută azil la noi, nu uh, Uh, trebuie să uh, nu înțelegem că și acești oameni ar putea la un moment dat să își asume un rol demn în Europa. Trebuie să uh, alegem instrumentele adecvate pentru a nu crea bariere, să nu declanșăm dezbateri care pot fi nocive în diversele țări. Dar cred că acest întreg complex tematic trebuie să fie abordat cu maximă seriozitate. C'è un, un altro tema che è stato proposto. Un alt aspect care a fost uh, discutat se referă la rolul întreprinderilor mici și mijlocii în diversele contexte. Aș vrea să spun un singur lucru care, din punctul meu de vedere, este fundamental. Întreprinderile mici și mijlocii sunt o parte foarte importantă a economiei europene. Dar obiectivul pe care trebuie să ne fixăm noi este să eliminăm obstacolele și să creăm stimulente, pentru că adesea ne gândim că trebuie să uh, oferim ajutor, dar în același timp facem două lucruri care se contrazic și sunt în opoziție. Pe de-o parte ajutăm și punem la dispoziție energie și pe de altă parte, ridicăm obstacole. Din punctul meu de vedere, acest lucru nu este rezonabil. Ideea este să reducem barierele, să înlăturăm obstacolele, astfel încât întreprinderile mici și mijlocii să se poată dezvolta pe baza propriilor dinamici pe piață, fără să fie confruntate cu prea multe dificultăți. Și în acest punct de vedere, de exemplu, uh, preocupările birocratice, reglementarea excesivă sunt categoric obstacole și de aceea trebuie să lucrăm la reducerea numărului de obstacole. Trebuie să ne ocupăm și cu aceste probleme. Deci, permiteți-mi să-mi privesc un pic însemnările pentru a vedea dacă uh, am răspuns la cele mai multe subiecte de discuție ridicate. O altă problemă este piața muncii, dezvoltarei în Europa și serviciul pentru ocupare. Cred că este un aspect foarte important pentru că pornim de la o situație care are în spatele ei o anumită istorie. Nu vorbim despre ceva absolut nou. În momentul de față vorbim despre o nouă etapă în acest proces. Faptul că acum trebuie să întărim serviciile pentru ocupare la nivel național și la nivel european. Și trebuie să legăm acest aspect de un lucru care a fost uh, pus în evidență. Este vorba despre cunoștințe și despre uh, consubstanțialitatea între locurile de muncă disponibile și calificări. La nivel național și european trebuie să uh, acționăm cât mai rapid, astfel încât în așa fel să armonizăm acest lucru cât mai bine. Trebuie să avem baze de date, trebuie să avem sisteme de dialog între diferitele țări și este un lucru foarte important, mai ales pentru tinerii care sunt cei mai mobili din acest punct de vedere. Este important pentru ei să obțină repede informațiile și să aibă modalități eficiente de a acționa. Deci cu EURES cam asta trebuie să facem. Trebuie să încercăm să construim un fel de nouă generație din acest punct de vedere pentru a răspunde aceste îngrijorări pe care ne-am exprimat-o. Multe țări au vorbit despre faptul că sunt îngrijorate de birocrație excesivă. Ni s-a spus și dezbatem Euresul și proiectele sale, dar în același timp nu creăm, trebuie să încercăm să nu creăm reglementări excesive. Cred că pot fi făcute multe lucruri bune în acest sens pentru a răspunde nevoilor care apar în sistem, în sisteme pe piața de muncă și în același timp să nu mergem prea departe în ceea ce privește nevoia de noi reglementări. Sunt absolut sigur că nu am răspuns la toate întrebările, dar uh, timpul fiind foarte scurt ar fi fost dificil să uh, răspund în detaliu fiecare întrebări. Pentru a încheia, aș dori încă o dată să vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările, observațiile și sfaturile dumneavoastră. Uh, le-am luat la cunoștință, pe toate mi le-am notat cu atenție și uh, îmi fac o datorie de a ține cont de toate aceste lucruri în munca mea ulterioară, de toate lucrurile care au fost puse aici. Lucrul este valabil pentru întregul Consiliu. Sper să avem o colaborare bună uh, pentru că uh, în spiritul președinției noastre suntem de părere că aceasta este o bună abordare a tuturor acestor probleme numeroase pe care le avem în domeniul muncii și al ocupării forțelor de muncă sunt convins că doar un dialog solid și un sentiment comun de responsabilitate ne pot ajuta. Încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte, sper că uh, nu v-au dezamăgit prea tare răspunsurile mele, dar numărul întrebărilor a fost foarte ridicat și mai epuizat. M-am făcut uh, tot ce am putut pentru a răspunde. Dass 22 äh, Ich möchte äh, Sie verabschieden kann, drei Punkte an den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 Äh, zweiter Punkt, äh, gefragt wurde nach TTIP. Ich will Sie da jetzt nicht weiter quälen. Das Thema wird nu vreau să vă torturez mai departe, sigur că vom discuta această temă, dar în uh, comisie am hotărât că toamna vom avea deja o prima audiere în legătură cu acest uh, subiect și cu uh, legislația muncii și drepturile de pe piața muncii, pentru că este o dezbatere europeană la nivel înalt pe această temă. Uh, Uh, bun, uh, permiteți-mi să fac și o remarcă critică. V-aș ruga insistent, domnule ministru, ca reglementările care au fost puse în evidență de la, din partea Parlamentului și a Consiliului și este vorba despre protecția mamelor și despre uh, transpunerea anumitor directive să nu fie uh, activități secundare să nu fie casate ca fiind reglementare excesivă. Ne vom certa din nou în pauză sau după această ședință. Eu mi-aș fi imaginat că această reglementare ar fi mai bună, mai ales în ceea ce privește abuzul uh, împotriva angajaților pentru că dorința uh, legiuitorului nu trebuie călcată uh, în picioare printr-un program de debirocratizare. Um, sigur, acest lucru nu ar fi în spiritul democrației europene. Deci chiar vreau să profit de această ocazie și să vă rog să uh, nu discutăm în public și mai mult, și să spunem că vorbim despre o democrație de fațadă și de decizii care se iau în spatele ușilor închise fără să țină seama de competența reprezentanților acestui Parlament. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizita dumneavoastră și bănuiesc că vom rămâne în contact. Această comisie va lua cuvântul în privința tuturor aspectelor sociale importante și uh, vom uh, susține în mod critic uh, președinția dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Facem o scurtă pauză Stimate colegi, stimați colegi, vă rog să luați loc. Bun, punctul 4 de pe ordinea de zi, bugetul pentru anul 2015, și vom avea un prim schimb de opinii. Problema pe care o avem este că documentul dat în faptul că n-am avut destul timp, nu a fost tradus în toate limbile, există doar în limba engleză, dar cum uh, este vorba despre o primă discuție, cred că putem lucra cu această versiune în limba engleză. Acest uh, proiect uh, intră în competența noastră în calitate de uh, comisie. În momentul de față pregătim o luare de poziție care va fi trimisă Comisiei Buget. Maria Arena de la SD va fi raportoarea noastră și ea este reprezentată aici de Iuta Steinrud. Are un pic mai mult de două minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ă, redactorul acestei lor de poziție nu poate veni aici ă, și după ce am privit propunerea pot să vă spun eu că este o propunere foarte bună. Maria Rena ă, se concentrează asupra factorilor neplătite ale ultimului cadru financiar și, de asemenea, se referă și la combaterea uh, șomajului juvenil, care trebuie luată în seamă în uh, propunerea de buget 2015. Uh, Consiliul însă a propus foarte puțin bani. Sunt lucruri pe care le-am discutat săptămâna trecută ni s-au pus la dispoziție și ni s-au propus alte cifre și alte necesități uh, este nevoie să creăm un program uh, al Uniunii Europene pentru crearea de locuri de muncă, iar doamna Arena propune să creăm uh, un studiu pentru a vedea uh, dacă există posibilitatea unei asigurări sociale europene. Aceasta este o consecință a unui raport pe care l-am redactat împreună anul trecut și uh, ne-am gândit la un uh, proiect pilot uh, legat de sărăcia energetică, precum și la anumite măsuri toate, din punctul nostru de vedere, propuneri excepționale. Maria Arena beneficiază de susținerea tuturor colegilor din comisie și în măsura în care se poate îi voi transmite eu și eventualele întrebări. Excelent. Mulțumesc foarte mult, Iuta Ștegruc. Acum uh, raportorii au cuvântul Marek Miroslav Cura. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-i mulțumesc Maria Arena pentru această opinie privind proiectul de buget pe 2015 sunt de acord cu abordarea ei, sunt de acord cu faptul că acest buget trebuie să joace un rol cheie în uh, susținerea creșterii și a ocupării locurilor de muncă, mai ales pentru a îmbunătăți situația dramatică a tinerilor pe piața muncii. Și de aceea este necesar să asigurăm un acces total la instrumentele financiare uh, în cadrul inițiativei uh, și al celorlalte instrumente, precum și al fondurilor sociale europene. Însă, pentru a, garanta, a ne asigura că uh, avem schimbări sustenabile pe piața muncii, trebuie să garantăm condiții potrivite pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, care generează 65% din locurile de muncă în Uniunea Europeană. Deci, printre amendamentele mele, aș dori să atrag atenția asupra faptului că trebuie să finanțăm uh, acele așa numite startup-uri și programele care susțin dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și trebuie să uh, combatem munca la negru. Este foarte important să susținem spiritul antreprenorial social și să avem acces la microcredite trebuie să le dăm șanse egale uh, celor cu dizabilități și să le garantăm acces pe piața muncii, ținând seama de faptul că există un nivel ridicat de sărăcie și de sărăcie chiar în rândul copiilor, uh, trebuie să creăm instrumente financiare pentru cei uh, care se află în situațiile cele mai dificile și cred că opinia noastră trebuie să reflecte prioritățile pe care le-am adoptat în acest sens. Vorbesc despre bugetul pe 2015. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Nu este aici următorul vorbitor, nu mai este aici, bun. Atunci Marian Harkin din partea grupului ALDE. Mulțumesc. În primul rând îi mulțumesc raportoarei pentru eforturile sale. Îi sprijin propunerile. În ceea ce privește poziția Consiliului asupra bugetului, tocmai am fost informați astăzi și nu am avut timp să analizez în detaliu, să vedem dacă trebuie să revizuim propunerea de buget. Mă voi uita mai târziu, dar referitor la sugestiile raportoarei, sprijin pe deplin uh, front-loading-ul fondurilor, Astăzi, după cum uh, știți, domnule președinte, avem o serie de candidaturi pe care le-am analizat uh, pentru FEAG și am uh, discutat și problema tinerilor fără ocupație și um, care nu studiază și cum am putea să folosim fondurile europene pentru a combate șomajul în rândul tinerilor. Aș vrea să încurajez statele membre să folosească și posibilit această posibilitate unde este cazul. Nu am prea multe de adăugat. Îi mulțumesc din nou raportoarei pentru eforturi. Mulțumesc mult! din partea grupului GUE nu văd nici unul dintre raportori, așa că ajungem la grupul verde. Tomas Mezerici. Peter. I'm here, Chair. Thank you very much. I'm, I'm, uh, I'm, I'm sitting here. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, eu sunt membru suplant. Înlocuiesc uh, unul din membrii. Îi mulțumesc raportoarei, uh, sprijin uh, ideile care au fost propuse și cred că este deja un uh, compromis rezonabil pe marginea unor subiecte despre care am discutat anterior. Sunt și de acord că front-loading-ul este o idee foarte bună. Există o serie de programe unde acest, folosirea front-loading-ului nu prea ajută Trebuie să vedem cum putem să absorbim asta la nivelul statelor membre, pentru că acestea nu au capacitatea de a face front-loading pentru proiecte mari. Mulțumesc că ați aprobat propunerea noastră pentru proiectul pilot pentru energie. Cred că va fi una din problemele cheie în următorii ani. este mai mult decât pare la prima vedere, este ceva foarte important. Pe lângă aceasta, vedem că există reduceri simbolice în ceea ce privește unele domenii bugetare, dar uh, în rest lucrurile sunt așa cum uh, le-am dorit. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu am niciun raportor de la FFDD în momentul de față. Există cineva, un reprezentant care vrea să ia cuvântul? Văd că nu este cazul. Ba da? Vă rog, nu pot să citesc numele, îmi cer scuze. Da? Thank you, Chair. Jane Collins. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că propunerea de a introduce un card pentru asigurări sociale în Uniunea Europeană este doar încercarea de a introduce un sistem de cărți de identitate pe ușa din dos. În același timp, centralizarea puterii la Bruxelles este o problemă când guvernul laburist a vrut să introducă o carte de identitate în uh, Regatul Unit, uh, a provocat scandal și cred că pe bună dreptate cetățenii britanici sunt uh, preocupați de multe aspecte ale acestui sistem, cum ar fi că datele colectate, cum vor fi colectate aceste date și cum vor fi folosite ulterior informațiile de pe cărți de identitate trebuie actualizate pentru ca ele să fie eficiente și apoi, odată ce va exista o bază de date, ce alte informații vor mai trebui strânse de la cetățeni pe viitor? Există preocupări legate de drepturile omului, pentru că cetățenii vor trebui să furnizeze date biometrice. Apoi vorbim de costul programului. Acum 5 ani, când a fost anulat programul de cărți de identitate din Regatul Unit, costul la estimat pe o durată de 10 ani la 100, 800 de milioane pentru 65 de milioane de oameni. Dacă extrapolăm această cifră la 500 de milioane de locuitori, avem de-a face cu peste 6 miliarde de euro. Orice inflație a fost luată în uh, considerare, dar și noile amenințări la adresa securității. Dar colectarea datelor fiscale ale cetățenilor mă îngrijorează pe mine cel mai mult. Ar fi pur și simplu imposibil să avem un sistem de acest tip fără a avea o politică fiscală unică în Uniunea Europeană. Este un pas în plus către visul domnului Juncker de a avea un superstat european și deghizat sub aceste politici care maschează adevărata intenție în fața electoratului. Bun, mulțumesc. Acum mai avem câțiva vorbitori. Cineva s-a anunțat deja, la Sovietska. Ehm, când vorbim despre bani și despre nevoia de a combate șomajul juvenil, pot spune că sunt foarte bucuroasă să văd că anumite proiecte pilot vor fi susținute financiar, în special când este vorba despre situația dificilă a emigranților din Europa. Și de asemenea salut inițiativa de fapt, ă, aș vrea să introduc un mic amendament și dorim să sprijinim ideea de a crea centre de sprijin pentru imigranții care vin în Europa și de a ajuta să se întoarcă în țările lor și sper că această propunere va fi susținută. Alte lor de cuvânt, alte scrieri la cuvânt? Bun, atunci, Comisia. Oliver Rulant. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi succint. În primul rând, vă mulțumesc pentru acest aviz al Parlamentului care vrea să îmbunătățească, aș spune, propunerea Comisiei. inclusiv uh, pe un punct important ce nu figurează în proiectul de aviz. Pentru prima dată se propune reducerea creditului de angajament pentru programul EASY, dar tocmai am votat uh, perspectivele financiare, deci este un punct nou și vă atrag atenția asupra acestui aspect. În ceea ce privește proiectele pilot, pentru primul val a existat o reacție a Comisiei care dorește să atragă atenția asupra faptului că subiectele sunt deosebit de importante și asupra faptului că s-au luat în considerare aceste puncte în programele deja existente. Este un punct ce trebuie luat în considerare în ceea ce privește proiectele pilot. Este punctul de vedere, criteriul cel mai important. Este un aspect deja inclus în bugetul existent? Este important să abordăm această problemă din nou în buget? Aceste puncte am vrut să le clarific. Rămân la dispoziția dumneavoastră. Există alte întrebări în legătură cu poziția Comisiei? Dacă nu, îi dau cuvântul din nou celei pe care o înlocuiește pe raportoare, doamna Ștandrâc. Da, colega mea, Maria Rena, va fi cu siguranță foarte bucuroasă de opiniile favorabile față de proiectul ei de aviz. M-a rugat să vă mai spun că va adăuga și un alt uh, proiect pilot în legătură cu venitul minimal în Europa, pentru că aici este vorba doar de uh, a verifica uh, impactul unor potențiale măsuri în ce privește finanțarea IMM-urilor. Uh, nu suntem noi comisia competentă. Uh, este preocuparea comisiei ITRE sau regii. Tocmai de aceea este uh, greu să introducem această idee în proiectul nostru de aviz. În rest, așteaptă cu interes colaborarea cu raportorii din umbră și amendamente binevenite. Președintele, mulțumesc. Trebuie să vă mai spun care sunt termenele. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor, 25 iulie, ora 12 uh, la prânz, uh, exclusiv în engleză, pentru că termenul este atât de strâns, vă rugăm să faceți propunere de amendament în engleză până pe data de 25 iulie 2014 orele 12. Pe 3 decembrie vom vorbi despre propunerile pe 3 septembrie vom vorbi despre amendamente și vom supune la vot acest raport, pentru că pe 4 septembrie este termenul limită pentru amendamente în Comisia Bugetară, unde votul va avea loc pe 29 septembrie, 1 octombrie, iar în plen Raportul urmează să fie votat pe 22 octombrie. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba despre construirea unei platforme europene pentru cooperarea în combaterea muncii la negru și pentru prevenirea muncii la negru și urmează să numim un raportor ce putem face astăzi este să vedem care sunt pozițiile noastre în uh, relația cu reprezentanții Comisiei. Comisia pe 9 aprilie 2014 a adoptat această propunere, iar Comisia de Ocupare va numi un raportor în luna septembrie. Am vorbit despre asta și în ședința coordonatorilor de astăzi și în baza discuțiilor de până acum se înțelege că este o preocupare preponderentă a președinției italiene în următoarea jumătate de an. Propunerea a fost analizată de către ECOSOC, astfel că astăzi putem să avem un prim schimb de vederi cu reprezentanții Comisiei. Doamna Muriel Green, șef de uh, unitate la Comisie, este prezentă și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Conform uh, recentelor sondaje și uh, eurobarometrelor, un european din 10 uh, este beneficiar al uh, um, unui produs sau unui serviciu la negru și uh, bazat pe o muncă neoficială. Această formă de muncă uh, Uh, ia forme diferite în statele membre, dar oricum toate statele membre sunt uh, afectate cu consecințe foarte negative asupra forței de muncă, întreprinderilor, dar și asupra societății și bugetelor naționale. Deci uh, este o provocare pentru toate statele membre. Consecințele negative uh, pot fi uh, regăsite în condițiile de muncă ale lucrătorilor, în uh, starea de sănătate a lucrătorilor, siguranței locului de muncă, dar și în alte drepturi, cum este dreptul la concediu, dreptul la formare profesională sau în ce privește aspectele de uh, securitate a locului de muncă, indemnizațiilor de șomaj, altor aspecte. De asemenea, are un impact uh, asupra uh, siguranței uh, în momentul pensionării și, de asemenea, asupra uh, concurenței. Deci, impactul este negativ din toate punctele de vedere, fie că e vorba de aspecte fiscale, fie aspecte sociale. Și ne împiedică să implicăm, aplicăm o politică activă la nivelul locurilor de muncă. La nivel european s-au întâmplat o serie de lucruri în ultimii ani, uh, Ehm, au existat preocupări la nivelul diverselor grupuri pentru a vedea ce putem face în eh, domeniul cooperării, dar ceea ce s-a constatat a fost că nu există un for, nu există un organism la nivelul Uniunii Europene care să permită o reală cooperare pe plan comunitar în eh, combaterea acestui fenomen. Unii se concentrează pe aspectele și condițiile de muncă, alții pe aspecte legate de securitatea socială, dar nu există un bazin care să înmănuncheze experiențele diverselor state membre, dificultățile pe care ele le-au uh, întâmpinat în a combate acest fenomen transfrontalier pe care îl constituie munca la negru. Deci, în ce privește acest diagnostic, faptul că munca nedeclarată în diversele ei forme constituie o problemă pentru toate statele membre și că uh, fenomenul persistă în ciuda eforturilor întreprinse de uh, a înlătura acest fenomen, demersuri făcute în ultimii ani, noi pe 9 aprilie am stabilit să creăm o platformă a luptei împotriva muncii la negru, care este o platformă de colaborare între statele membre și care să permită participarea tuturor statelor membre prin implicarea uh, autorităților care să efectueze un control asupra modului în care reglementările sunt respectate. Deci uh, uh, trebuie să existe o inspecție a muncii care să se desfășoare, o analiză a securității sociale la diversele locuri de muncă. Să existe în cadrul acestui forum un schimb uh, regulat de experiență. Este vorba de a combate un fenomen complex și uh, este important ca Uniunea Europeană să susțină și să completeze eforturile statelor membre în acest domeniu. autoritățile naționale ale statelor membre și Comisia uh, vor fi susținute de observatorii acestei platforme. Partenerii sociali din Uniunea Europeană uh, pot să se implice și vreau să vă amintesc că înainte de a pregăti această propunere în uh, baza articolului 153, Comisia a desfășurat două faze de consultare cu partenerii sociali, ceea ce ne-a permis să îmbogățim propunerea cu idei care să provină din partea partenerilor sociali, de asemenea din partea diverselor fundații uh, și diverselor uh, fonduri care acționează în acest domeniu, de asemenea din partea Organizației uh, Internaționale a Muncii. Obiectivele principale ale acestei platforme Uh, urmează să respecte reglementările care există pe plan național, reglementările pe plan comunitar, dar și uh, apariția de uh, noi locuri de muncă oficiale, realitatea de pe piața muncii, aspecte legate de demersurile pentru incluziunea socială. Este nevoie de o mai bună cooperare între diversele eforturi naționale, îmbunătățirea capacităților tehnice pentru a cuprinde și fenomenele transfrontaliere și o uh, sporire a sentimentului de a acționa uh, rapid uh, pentru a combate fenomenul. Este nevoie de un schimb de bune practici, inclusiv în formarea specialiștilor în acest domeniu, de elaborarea unor planuri de acțiune operative care să poată fi aplicate transfrontalier. Trebuie să existe inițiative, trebuie să existe sarcini precizate pentru îndeplinirea acestor obiective. Nu sunt puține Uh, pentru că uh, provocarea pe care uh, o constituie combaterea fenomenului muncii la negru este una de amploare, cum spuneam, ea are caracteristici diferite pe plan național și există uh, și state care nu consideră acest fenomen ca fiind o provocare specifică. Deci trebuie să analizăm eficiența măsurilor care au fost luate pe plan național până acum. Trebuie să dezvoltăm instrumente practice pentru cei care efectuează inspecția muncii, pentru cei care fac parte din autoritățile de supervizare, pentru uh, a le permite o mai bună percepere a fenomenului și pentru a dispune de instrumentele necesare pentru a depista acest fenomen. Este, cum spuneam, nevoie de o colaborare transfrontalieră și trebuie de asemenea să analizăm mijloacele pentru un mai bun schimb de informații uh, care va fi necesar între statele membre, respectând, bineînțeles, uh, confidențialitatea datelor, trebuie să dezvoltăm capacitatea de formare profesională a autorităților naționale în acest domeniu și, de asemenea, de a organiza și de a susține campanii europene, fie pe orizontală, fie pe verticală, între sectoarele direct afectate de acest fenomen al muncii la negru. Acestea ar fi, în linii mari, obiectivele propunerii și ne-ar face plăcere să putem colabora cu raportorul sau raportoarea care uh, vor fi numiți de către Parlament. Uh, este un domeniu pe care îl considerăm a fi foarte important. Știți că uh, anul trecut a fost adoptat uh, o decizie în legătură cu măsurile mai eficiente de inspecție a muncii care să depisteze eventual și munca la negru și uh, sunt abordate în acel document și aspecte legate de colaborare în domeniu, dar începând cu 9 aprilie discuțiile au uh, progresat și în perioada președinției grecești la nivelul Consiliului și uh, vor fi continuate în timpul președinției italiene, deci există progrese. este și uh, aspectul participării obligatorii a statelor membre la aceste demersuri și inclusiv la lista de inițiative care au fost uh, propuse de către Comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Am diferite înscrieri la cuvânt pe acest subiect. Acum are cuvântul colega noastră, doamna Steinruck. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. În ultimii ani, în cadrul uh, directivei și în cadrul, uh, directive, în cadrul uh, discuțiilor noastre ne-am făcut o imagine de ansamblu asupra situației și cred că această comisie a făcut și comis, propuneri foarte bune în ceea ce privește combaterea muncii la negru în Europa nu putem să ne concentrăm doar la angajați care nu plătesc impozite, ă, nu putem să discutăm doar despre abuz, pentru că ă, există și o rețea organizată printre anumiți angajatori ilegali, iar ă, pierderile pentru economia europeană sunt de 2,2 milioane de euro este un lucru care trebuie făcut și în interesul statelor membre pentru că înșelăciunea și evaziunea fiscală au consecințe și pentru oamenii obișnuiți. Cred că propunerea Comisiei este un început bun, dar pentru noi socialdemocrați nu merge suficient de departe. Pentru noi este important să îi implicăm și pe cei care lucrează pe cont propriu, dar o fac în tip fals. Și uh, ați menționat uh, experiența partenerilor sociale în ceea ce privește uh, redactarea propunerii dumneavoastră. Uh, de aceea mă mir că aceștia nu mai au decât rol de observatori. Partenerii sociali și sindicatele sunt cei care în trecut au fost singurii care au combătut și au dezvăluit abuzurile și ilegalitățile uh, din partea cealaltă nu am observat acest lucru și de aceea cred că aceste instituții trebuie să aibă mai mult decât un rol de observator. Nu trebuie să vorbim doar despre analiză, avem nevoie și despre identificarea unor așa numite firme de cutie poștală și trebuie să uh, realizăm și controle transfrontaliere pentru că este prea mult pentru instanțele naționale de control și trebuie de asemenea să participe toate statele membre pentru că doar astfel aceste controle pot fi eficiente. Și aici fiecare stat membru trebuie să se oblige, să-și asume obligația în toate domeniile, nu numai în cele care îi convin. Avem o piață de muncă europeană și suntem foarte limitați dacă avem controle doar la nivel național. Nu putem combate uh, pagubele care sunt aduse economiei europene în mare. Trebuie deci să acționăm, nu doar să discutăm. Mulțumesc. George Bach. Mulțumesc mult, domnule președinte. Doresc să-mi exprim uh, sprijinul față de comisie. Uh, este foarte bine că ați uh, făcut această comunicare și că v-ați implicat în acest subiect. Cred că acest lucru trebuie discutat, trebuie transformat într-o prioritate. Cum a spus colega noastră, doamna Steinruck, această muncă la negru are costuri sociale foarte ridicate, dar uh, vorbim și despre costuri pentru angajați. Nu uh, am nicio îndoială că participarea la această platformă trebuie să fie obligatorie. Altfel va rămâne o simplă hârtie care nu depășește nivelul național dacă statele membre ă, își păstrează ă, prerogativa de a nu se implica și de a nu folosi instrumentele pentru transpunerea acestei platforme nu am apucat încă să studiez tot documentul, cu toate acestea doresc să felicit Comisia pentru această inițiativă. Mulțumesc. Mulțumesc. Sofie Ribeiro. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu doresc să felicit Comisia pentru această inițiativă. Sunt absolut de acord că avem nevoie de măsuri privind protecția socială. Trebuie să combatem economia paralelă care are un uh, impact economic imens. Sunt de acord cu aceste lucruri. În primul rând însă vreau să spun că această inițiativă uh, ar putea fi important pentru toate regiunile care au probleme economice. Vin dintr-o regiune care este foarte îndepărtată și la noi uh, munca la negru este cu 5% mai mare decât media portugheză. Este o problemă foarte importantă și eu aș vrea să subliniez un alt fapt foarte important. Sunt de acord cu colega mea care a spus că nu înțelege de ce sindicatele au un rol diferit în această platformă. Ați sugerat că au doar rol de observator. Eu uh, am o bază sindicală și am lucrat foarte mult în acest domeniu și chiar nu înțeleg de ce sindicatele nu au un rol mai activ sau de ce nu le solicitați să aibă un rol mai activ. Deci sunt cu siguranță de părere că acest lucru ar trebui să se întâmple. Și aș mai dori să adaug un ultim lucru. În introducere ați spus că dacă există prea multe reglementări sau impozite prea multe, acest lucru stimulează munca la negru. În momentul în care creăm această platformă. Pot spune că nu ați pomenit uh, în introducerea uh, pe care ați făcut-o nimic despre uh, supraimpozitare și cred că este o slăbiciune, cred că este un lucru pe care ar trebui să-l discutăm și să-l reglementăm. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Fără îndoială, munca nedeclarată sau uh, falși lucrători pe cont propriu sunt o mare problemă pentru Europa și dacă reușim să combatem aceste două aspecte, uh, am putea să ne transformăm într-un loc cu totul diferit de ceea ce avem azi. Dar ați spus că nu există nicio instituție, că nu există cooperare între statele membre. Uh, eu sunt de părere că o asemenea cooperare există. Există mai multe comitete și grupuri de lucru care se ocupă de munca nedeclarată. Există inspectorii muncii care se ocupă, există com uh, comitete de experți toți aceștia se ocupă de aceste lucruri în uh, contextul reglementărilor existente. Uh, Uh, comitetul de ocupare, pe lângă acesta există și un comitet pentru coordonarea securității sociale care se ocupă și el cu aceste probleme. Există un grup de lucru privind uh, cooperarea administrativă și acesta încearcă să îmbunătățească schimbul de informații și bune practici în acest sens. Și știu că statele membre sunt foarte interesate de această cooperare pentru a combate munca nedeclarată. Deci întrebarea mea este este dacă nu cumva ar trebui să folosim sistemul existent, pentru că avem mai multe sisteme, avem un proiect pilot extraordinar care a avut un început foarte bun în Europa și cred că implicarea statelor membre în acest tip de comunicare și în schimbul de informații este foarte, foarte bun și putem să construim pe această bază. Avem un sistem electronic uh, pentru schimbul de informații privind sistemele de securitate socială, uh, Cred că și acesta este un instrument pe care l-am putea folosi. Sunt derutat de costul de 2 milioane de euro pe an pentru a pune bazele acestei platforme și de cei 220.000 de euro suplimentari prevăzuți costuri de călătorie și alte cheltuieli suntem de acord, avem nevoie să ducem această luptă, dar vrem să fie cât de eficientă se poate. John Collins. Mulțumesc, domnule președinte. Munca la negru nu uh, a cauzat uh, pierderi foarte mari doar Marii Britanii, ci a dus și la uh, exploatarea uh, multor oameni de către anumiți afaceriști lipsiți de scrupule. De aceea suntem de acord că trebuie să creăm legislație pentru a combate aceste probleme și pentru a ne asigura că oamenii care înșală și ab, uh, abuzează sistemul de impozite din Marea Britanie trebuie aduși în fața justiției. Dar această legislație trebuie creată de aleșii noștri, de cei aleși în mod democratic și de cei care sunt responsabili la nivel național, nu de nivelul nedemocratic al Uniunii Europene. În mare aceste probleme sunt cauzate de politicile ridicole ale Uniunii Europene, în primul rând, și această legislație nu face decât să evidențieze cât de ineficientă este în practică această politică, de fapt. Dacă 500 de milioane de oameni nu au dreptul să lucreze în Marea Britanie și dacă ne-am controla propriile granițe printr-un sistem de permise de muncă, am putea să combatem această muncă la negru, negru declarată, prin propriul nostru proces parlamentar, în mod controlat, fără ca Uniunea Europeană să se amestece în legislația noastră internă consider că această legislație nu este decât începutul unei alte lupte pentru putere din partea Uniunii Europene împotriva uh, drepturilor națiunilor de a-și face propriile legi. UKIP este hotărâtă să combată orice uh, integrare insidioasă, fără ca uh, o integrare la care alegătorii noștri nici nu-și dau seama ce se întâmplă. Sunt împotriva cheltuirii uh, banilor uh, electorilor britanici pentru un alt atelier de discuții al Uniunii Europene, unde, uh, așa zis și parlamentar, se plâng pe banii noștri. Și mă mir că nu ați observat situația economică din multe țări europene. Faptul că uh, vot, electorii vor mai puțin necheltuieli și mai puține interferențe. UKIP va vota împotriva acestei propuneri și va invita pe toți ceilalți să facă același lucru. So, möchte die Kommission noch... Mai dorește Comisia să intervină? Muriel, încă o dată. Uh, oui, c'est un plaisir de répondre euh, aux questions des parlementaires. Uh, vreau să spun că este vorba despre parlamentar aleși democratic. Apoi, în ceea ce privește remarca doamnei Steinbrück și a doamnei Libero, referitoare la aspectul social. E vorba, pe de o parte, de partenerii sociali la nivelul Uniunii Europene, Uniunii Europene fie că e vorba de cei sectoriali sau interindustrii, unde prevedem un statut de observator, cum se întâmplă în alte forumuri, dar în celelalte cazuri este vorba despre observatori foarte activi. Atrag de asemenea atenția parlamentarilor asupra articolului 5 din propunere, un articol cheie pentru că li se cere statelor membre să se organizeze în mod foarte coordonat tocmai pentru a colabora mai holistic. Apoi se prevede și se recunoaște că, la nivel național, se acordă un rol important partenerilor sociali și mă refer la reprezentații sindicali și patronali, și există unele state membre care au aplicat strategii foarte eficiente, fie că e vorba de nivel național sau local, în cooperare cu partenerii sociali și care trebuie valorificate. În cadrul platformei se pot asocia partenerii sociali în activitățile vizate. Cu privire la problema fiscală, vă amintesc că platforma poate să analizeze eficiența măsurilor luate până în prezent și vă amintesc că propunerea se bază pe articolul 153 din tratat și trebuie să lucrăm în cadrul puterilor prevăzute în acest temei juridic. Vă reamintesc că acest temei juridic prevede măsuri de sprijin la nivelul Uniunii Europene pentru a completa măsurile statelor membre și nu este o măsură legislativă, nu este un regulament, este o protecție propunere pentru o platformă de cooperare nefiind necesară armonizarea legislațiilor naționale, statele pot să țină cont de specificul pieței lor de muncă. În ceea ce privește bugetul uh, pentru platformă, este unul orientativ mediu, în funcție de ani, Comisia estimă, estimează că e nevoie de 2,5 milioane de euro pentru formări, pentru a sprijini partea operațională, pentru ca autoritățile naționale să poată să pună la punct principii comune și este un buget proporțional ce nu are, ce ține seama și de impactul pe care îl va avea asupra statelor membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult. Pe 4 septembrie vom numi un raportor pentru acest domeniu. Dați-mi voi în final să mai fac două, trei observații. Uh, Eh, odată cu munca la acest raport, eh, se va isca și întrebarea dacă în comisia noastră putem să consolidăm drepturile eh, sindicatelor și ale lucrătorilor sociali. Acest nou instrument, această platformă, nu cred că trebuie să împiedice statele membre să combată mai riguros munca la negru Eu cred că nu uh, putem să admitem că va exista un fel de uh, bună vecinătate în a stimula munca la negru, pentru că asta ține mai degrabă de crima organizată. Va trebui poate să avem în vedere și asemenea fenomene și să găsim metode care să fie cu adevărat eficiente în combaterea uh, muncii la negru, dar atât în legătură cu punctul 5 de pe ordinea de zi. Danuta, dorești să intervii, te rog. Da, mulțumesc. Eu aș vrea să clarific poate un lucru pe care poate nu l-am înțeles corect. Era vorba despre uh, costuri de 2,5 milioane uh, pentru ca această platformă să poată fi creată. Am înțeles oare bine? aș dori să înțeleg corect. Deci am înțeles că pentru ca această platformă să poată fi creată, Comisia uh, vorbește de 2,5 uh, milioane de euro. Sper că nu pe cetățean european. Non, j'ai dit que, en effet... Nu, am spus că în proiecția bugetară pentru susținerea activității acestei platforme au fost prevăzute 2,5 milioane de euro pe an. Acesta este un instrument, cifra ni se pare a fi rezonabilă și în clipa de față nu are decât un caracter indicativ. Translation. Sorry. Înseamnă că am înțeles eu greșit, spune doamna Iasloviesca. Mulțumesc că am încheiat dezbaterea la punctul 5 de pe ordinea de zi. La punctul 6 se vorbește despre termenele pentru reuniunile următoare, dar înainte de aceasta doresc să mulțumesc colegilor și colegilor de la secretariat pentru pregătirea acestei reuniuni, pentru că a fost o activitate destul de dificilă Mulțumesc și interpreților și uh, vă doresc și o vacanță plăcută astfel încât în septembrie să ne putem uh, reîntoarce cu multă energie. Ședința noastră va avea loc pe 3 septembrie între orele 15-18.30 și pe 4 septembrie la uh, 9.10 uh, și după aceea de la 10 la 12.30 la Bruxelles. Vă doresc o vacanță plăcută!